Bună ziua și bine ați revenit! Doresc să vă felicit, uh, să felicit toți uh, deputații pentru alegerea lor în Parlamentul European. Mă bucur că vom putea lucra împreună în Comisia de Transport și Turism, o comisie extrem de importantă a Parlamentului European, pentru că chiar poate i afectează viaa fiecărui cetăean european. vreau uh, doar uh, să menionez uh, faptul că astăzi ordinea de zi este dedicată alegerii preedintelui comisiei i a vicepreedinilor. vreau să vă informez că această comisie are va avea patru vicepreedini aa cum a fost i în mandatul uh, anterior i vom uh, trece la alegerea preedintelui de comisie după care vom trece la alegerea vicepreedinilor de comisie. vreau să constat faptul că suntem în cvorum deci este necesar să avem uh, cel puin un sfert din uh, membrii comisiei pentru a putea avea cvorumul necesar i vreau să vă întreb uh, să întreb grupurile politice vizavi de propunerea pentru preedintele acestei comisii. Domnul Lichfried, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă spun că iau cuvântul uh, pentru prima dată de multă vreme în cadrul Comisiei pentru Transporturi. De aceea sunt puțin emoționat și este o bucurie pentru mine să vă prezint uh, candidatul din partea grupului nostru politic. E vorba de cel uh, care este, um, face parte din această comisie de cea mai multă vreme, care este un membru de bază a Comisiei pentru uh, Transporturi, care a dat dovadă de elocvență și este și expert în transporturi. După cum uh, după cum dânsul vorbește engleză, voi vorbi și eu engleză acum. Vreau să-l propun pe Brian Simpson. candidatura și constatăm că au fost uh, și uh, depuse declarațiile de interes uh, financiar, drept pentru care, fiind singurul candidat, vă propun să îl alegem pe domnul Brian Simpson ca președinte prin aclamaie. Felicitări, domnule președinte! acum îl voi invita pe domnul uh, preedinte nou ales al comisiei să preia conducerea acestei edine. Mulțumesc. Silvia, your coffee. begin an adventure. <laughs> so the next item is the election of the vice chairs, yeah? Do we do them one at a time, yeah? yeah. Okay. În regulă. Next item on the agenda... Următorul punct pe ordinea de zi, dragi colegi, este alegerea vicepreședinților și sunt patru posturi de vicepreședinte. Uh, le vom lua în uh, ordine. Pentru primul vicepreședinte avem o nominalizare. Așadar, Matias. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Înainte de toate vreau să te felicit, dragă Brian, pentru alegerea în fruntea Comisiei de Transporturi. Nu știu ce vârstă trebuie să ai pentru a ajunge să deții un astfel de post de invidiat, dar uh, ai ocazia să Uh, fi în această poziție de la începutul legislaturii. Asta cred că este o șansă și pentru noi, pentru că întotdeauna ai dat dovadă de multă disponibilitate spre dialog și îți dorim mult noroc pentru anii ce urmează. În numele grupului PPE aș vrea de asemenea să profit de ocazie și să spun uh, câteva cuvinte despre domnul Riche, care este candidatul nostru la postul de prim vicepreședinte. Nu cred că avem niciun fel de altă nominalizare pentru postul de prim vicepreședinte. Da, Ines, te rog. Aș vrea doar o clarificare. Dacă un membru supleant poate deveni vicepreședinte, credeam că nu e posibil. Aș vrea doar să știu dacă uh, regulile tocmai ce s-au schimbat uh, din punctul ăsta de vedere. Mi se spune că poate fi nominalizat, dar că grupul PPE va trebui să-l declare membru uh, plin în uh, viitorul uh, apropiat. Nu știu ce înseamnă exact viitorul apropiat, dar nu știu, asta e răspunsul uh, cinstit, corect. Dar mi se spune că este posibil să se nominalizeze un suplant. Maces, te rog, uh, poți să îți reafirm nominalizarea? Foarte pe scurt, domnule președinte, aș vrea să propun ca astăzi candidatura domnului Riche să fie acceptată și până la următoarea ședință din septembrie această problemă să fie definitiv uh, clarificată. În regulă. Atunci te rog să-mi dai numele. Așadar, numele candidatului la postul de vicepreședinte, domnul Riche. Deci domnul Riche este propus de PPE, nu sunt alte nominalizări. Nu mai sunt nominalizări? Domnul Riche se află aici pot să-l declar pe domnul Riche ales drept prim vicepreședinte prin aplauze? Urmează alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Comisiei, domnule Bradburn. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să vă felicit pentru că ați fost ales președinte și știu că putem să ne bazăm pe dumneavoastră uh, că vom începe întâlnirile, ședințele la timp în această sesiune parlamentară. În numele grupului conservator uh, și reformist, vreau să-l nominalizez pe domnul Peter Van Dalen în calitate de al doilea vicepreședinte al Comisiei. Avem așadar nominalizarea domnului Van Dalen. Nu am nicio altă nominalizare. Putem să-l alegem pe domnul Van Dalen prin aplauze? Urmează alegerea celui de-al treilea vicepreședinte. Domnule Lightfried? Mulțumesc, domnule președinte. Încep să mă obișnuiesc cu rolul ăsta. La postul de al treilea vicepreședinte, o propun pe doamna Silvia Adriana Țicău, uh, a dovedit calitățile sale în vechea legislatură și propunem să fie candidată. Doamna Țicău este așadar candidat. Putem să o alegem pe doamna Țicău, uh, vicepreședinte, prin aclamații. Și acum să alegem cel de-al patrulea vicepreședinte. Domnule Groș, pe cine propuneți? Mulțumesc, domnule președinte. Pe colegul nostru, Dieter Koch, vreau să-l propun acum. În regulă, nominalizat domnul Koch, nu mai sunt alte nominalizări, îl alegem pe domnul Koch prin aclamații. before I bring in Mr. Înainte de a da cuvântul domnului Sturt, aș vrea să vă reamintesc că această întâlnire este transmisă pe internet. Acest sistem de web streaming va fi extins pentru a acoperi toate întâlnirile comisiei. Anunț acest lucru pentru noi membri se bazează pe o, uh, un sistem foarte simplu de filmat al vorbitorului în momentul în care se aprinde microfonul. Toate întâlnirile constitutive sunt filmate și transmite pe internet și transmise în direct de asemenea. aceste camere de luat vederi se îndreaptă către dumneavoastră în momentul în care vă activați microfonul. Vreau doar să vă anunț în legătură cu acest lucru. Domnule Sturz, mulțumesc, domnule președinte. În grupul liberalilor nu am propus un candidat pentru vicepreședinte, însă am dorit să vă felicităm pe dumneavoastră și pe ceilalți colegi uh, pentru alegerea ca președinte și respectiv vicepreședinți. Uh, s-ar putea să avem uh, diferențe de opinie, însă cred că avem un președinte cu o experiență considerabilă. Uh, sunt sigur că vom putea ajunge la compromisuri constructive în viitor. Mr. Kramer. Domnul Kramer. Sunt aici. În numele verzilor, aș dori să vă felicit, domnule Simpson, și pe cei patru vicepreședinți. În campanie electorală am învățat că Comisia de Transport uh, produce cele mai multe legi europene. Este o comisie foarte importantă și va fi importantă în viitor pentru că fără schimbarea politicii de transport nu vom putea lupta împotriva schimbărilor climatice și să ne putem asigura un viitor copiilor noștri. Așa încât vă urez mult succes în viitor. Thank you, Michael. Well... Mulțumesc, Michael. Aș dori doar să vă spun tuturor care ar stat cuvântul că Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste declarații și pentru felicitări. După cum am spus în propriul meu grup, este foarte dificil să accept faptul că am venit în 1989 în Parlament ca unul dintre cei mai tineri membri uh, și acum mă regăsesc ca unul dintre cei mai longevivi eurodeputați. Însă îmi face uh, este o onoare pentru mine să fiu președintele acestei comisii. Dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră cunoașteți activitatea de până acum în Parlament, știți cât de multă importanță acord acestei comisii și politicii transporturilor. Vă dau asigurări că vom, voi fi cât de deschis și de corect posibil ca președinte voi încerca să vorbesc limba engleză în accentul din, de BBC, în, în locul accentului pe care îl folosesc de obicei, însă va trebui să mă iertați dacă uh, din când în când intru din nou în dialectul meu de Lancashire, de, de care dialect sunt foarte mândru de altfel. Și de-abia aștept să conlu- conlucrăm în această comisie sunt sigur că vom continua în tradiția deja stabilită de cooperare, conciliere și compromis pentru a atinge obiectivele uh, globale, după cum spunea Michael, o eficiență mai bună în domeniul transportului, uh, forme mai uh, ecologice de transport în toată Uniunea Europeană, așa încât din rolul meu de președinte aștept uh, munca noastră din următorii ani. Știu că uh, persoanele ca dumneavoastră vor asigura succesul acestor lucrări. Vă mulțumesc pentru declarațiile de felicitări, vă mulțumesc pentru onoarea de a mă fi ales și uh, sunt sigur că vom conlucra foarte bine în viitor. Vă mulțumesc! So, has anybody any... Dacă are cineva uh, observații la punctul diverse, Ines? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Brian, te felicit uh, din toată inimă, meriți acest post, vroiam doar să propun la diverse să revenim la un compromis al comisiei de dinaintea uh, alegerilor europene. Vreau să-l invităm pe comandantul Peter Hudson, care a condus lupta împotriva piraților de pe coastele Somaliei. Știm că această problemă se va înrăutăți din toamnă, așa încât ar fi important să-l invităm pe comandant în această comisie Uh, în special pentru că lucrăm asupra bugetului acum și Comisia Europeană încă nu a implementat aceste măsuri. Ar fi bine să-l invităm pe acest comandant pentru a vedea cum put, poate ajuta Parlamentul. Mulțumesc dacă îmi permiteți. Um, avem o întâlnire a coordonatorilor și voi pune acest punct pe ordinea de zi a întâlnirii coordonatorilor pentru a prelua acest uh, subiect din mandatul anterior, lupta împotriva piraților de pe coastele Somaliei. Bine, atunci uh, punem acest punct pe ordinea de zi a întâlnirii coordonatorilor. Dacă mai există alte puncte diverse, dacă nu, aș vrea să vă reamintesc că va Există o scurtă întâlnire a acestei comisii mâine de la ora 9 în clădirea Ian în 4Q1 la ora 9 dimineața, mâine, care va fi urmată de o întâlnire a coordonatorilor la ora 11 în aceeași sală. Dacă nu mai există alte observații, atunci declar această întâlnire constitutivă încheiată. Vă mulțumesc tuturor și îi felicit pe vicepreședinți pentru alegerea lor.